Okay, good morning, dear colleagues, ladies and gentlemen. Bună dimineața, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Aș dă, am dorit să începem această reuniune. Thank you. Good morning. Vă mulțumesc, bună dimineața tuturor. Începem reuniunea noastră de astăzi. Avem foarte multe voturi deci voi încerca să fiu cât se poate de rapid. Primul nostru punct este adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există obiecții, ea poate fi considerată adoptată. La fel, procesul verbal, dacă nu există obiecții, sunt considerate adoptate. Apoi, anunțuri. Comisia Envi își va ține următoarea reuniune pe 17 și 18 februarie. Pe 18 februarie după masă se anulează, deci nu vom avea reuniune joi după masă. Avem interpretare astăzi ca de obicei în 18 limbi, cu excepția estona, estonei, letonei, maltezei, slovenei și gaelicei și elenei. Ca de obicei, această reuniune este transmisă pe internet, prin web streaming și uh, documentele pentru această reuniune sunt disponibile electronic. Urmează adoptarea proceselor verbale ale reuniunii din decembrie 2015. V-au fost trimise aceste procese verbale. Există obiecții, dacă nu, le considerăm adoptate. Continuăm cu următorul punct, și anume obiecțiile. Avem obiecții pe care le vom discuta împreună Deci uh, am să vă rog, am să dau întâi uh, cuvântul uh, celor care au ridicat aceste obiecții să ne, ni le prezinte. Domnul Bart Tas întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt întrebări uh, depuse de mai multe, sunt obiecții ridicate de mai multe grupuri. Este vorba de obiecții împotriva mai multor organisme modificate genetic. ...8, 9, 7, 7 și FG72 și apoi uh, glifosatul. Și apoi mai este o obiecție față de un alt tip de glifozat. Motivul pentru care am ridicat aceste obiecții um, este unul, uh, de fapt sunt mai multe, în primul rând, procedura. Uh, Comisia a făcut o propunere pentru organisme modificate genetic în uh, alimente și uh, furaje. Parlamentul a solicitat o nouă propunere care nu ar permite importuri de organisme modificate genetic și nu s-ar extinde nici licențele existente. Obiecția de astăzi și obiecția din plen pentru adoptarea, pentru aprobarea acestor OMG-uri ar fi în conformitate cu ceea ce am decis pe 28 octombrie. Este în conformitate și cu majoritatea din Parlament. Apoi, aceste trei organisme modificate genetic față de care uh, obiectăm sunt rezistente la glifozat. Am dezbătut acest lucru în uh, Parlament, am avut un aviz și din partea organismului internațional privind uh, cercetarea în domeniul cancerului și ei au spus că glifosatul este mai este cât se poate de cancerigen și apoi există și un alt studiu care spune că de fapt uh, totul e în regulă. Această diferență este cel puțin surprinzătoare. Pare să uh, acest ultim studiu pare să contrazică ceea ce spune organismul uh, referitor care ocupă de cercetarea în domeniul uh, cancerului, IARCA. Tocmai din aceste motive am ridicat obiecțiile uh, referitoare la OMG-urile rezistente la glifosat. Apoi am discutat în urmă cu o lună în Parlament, în Comisia ENVI, și am avut uh, și alte um, obiecții. Am avut o scrisoare din partea comisarului Andrew Kaitis din ianuarie. Uh, ei bine, este vorba de o cercetare EFSA care zice că trei OMG-uri sunt sigure. Este vorba de caracteristicile specifice ale fiecărui uh, OMG. Însă raportul uh, EFSA nu se uită la, la um, efectul cumulativ al utilizării acestor substanțe. Un uh, organism de cercetare german uh, a făcut un studiu care arată că există un efect negativ a uh, utilizării comune, combinate a glifosatului împreună cu, un alt, cu o altă substanță. Comisia recunoaște că există un, un risc de efect cumulativ Um, când cele două substanțe sunt folosite împreună. EFSA, când a analizat efectele sinergetice, EFSA, de fapt, nici măcar nu a cercetat efectele de sinergie, efectul cumulativ. Deci, practic, um, se ignoră acest efect combinat al substanțelor ceea ce nu asigură un nivel ridicat de protecția consumatorului. Trebuie să obiectăm așadar față de aprobarea acestor substanțe. Dacă avem erbit, două tipuri de erbicide împreună, acest lucru ar putea constitui o amenințare la adresa sănătății umane și de aceea considerăm că trebuie să ridicăm această obiecție. Așa cum am uh, prevăzut în rezoluție. Mulțumesc, domnul Guillaume Balas. Oui, merci, monsieur le, le président. Je vais être court puisque Mulțumesc, uh, domnule președinte. O să spun doar pe scurt ce am de spus, pentru că a spus mai mult de colegul meu. În primul rând, trebuie să spunem că ne aflăm acum într-un moment în care simțim că se poartă o dezbatere și există multe îngrijorări pe tema mediului în Europa, mai ales față de instituțiile europene și în cadrul instituțiilor în legătură și cu perturbatorii endocrini, care, de exemplu, a văzut Comisia condamnată pentru inacțiune în ultima vreme. Și asta înseamnă că noi în niciun caz nu putem să ne permitem să facem prostii. Și prostia pe care am putea să o facem noi ca deputați este să lăsăm comisia să facă totul în ceea ce privește OMG-urile în momentul de față. Aici nu e vorba de o discuție pro sau contra organismelor modificate genetic, ci întrebarea care se pune este dacă acum Comisia poate să continue să valideze comercializarea OMG-urilor fără ca um, această comisie să um, asculte mai întâi Parlamentul. Și noi am făcut o cerere, o cerere votată în majoritate, pentru ca și comisia să propună o nouă metodă. Am refuzat renaționalizarea OMG-urilor, deci am cerut o nouă metodă pe care să putem să discutăm împreună. Nu e vorba de o problemă juridică, ci e vorba de o problemă politică. Noi reprezentăm aici popoarele Europei, facem o cerere de propunere către comisie. Comisia este organul executiv, trebuie să vină cu această propunere să ne dea ceea ce noi am cerut. Ea nu dorește să facă acest lucru și în continuare continuă să valideze OMG-uri când se știe acum clar că există efecte asupra sănătății, cel puțin în ceea ce privește efectele cumulate, există indicii serioase. Trebuie de aceea să fim cât se poate de rezonabili și să mai transmitem odată un semnal puternic, refuzând, prin votarea acestor obiecții, această manieră de a proceda în fața solicitărilor cetățenilor care sunt din ce în ce mai exigenți pe acest subiect. Pentru că la un moment dat va trebui să studiem mult mai profund acest subiect al OMG-urilor pentru ca să putem să ne și poziționăm mult mai, într-o manieră mult mai globală. Nu cred că este în regulă să acceptăm pur și simplu ce propune Comisia, pentru că o să fie discutat pe viitor ce am făcut noi atunci când Comisia continua cu comercializarea OMG-urilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Eleonora Evi are cuvântul acum de la RTD. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să adaug și eu la ceea ce au spus colegii câteva idei, pentru că ei au fost deja destul de exhaustivi și anume necesitatea de a examina și uh, încerca să eliminăm o practică care a devenit acum curentă, aceea de a autorizația OMG-urilor. Este din ce în ce mai mult necesar în momentul de față să avem curajul să aprofundăm, așa cum a spus-o colegul nostru Balas, să aprofundăm subiectul și este nevoie din partea Comisiei de o evaluare mult mai atentă cu privire la um, acest subiect. Deci așteptăm o reacție din partea Comisiei, cetățenii cer această reacție, îngrijorarea e foarte mare și este mare din motivele pe care le-a exprimat și domnul Stais înainte, dintr-o rațiune științifică. Toate aceste OMG-uri au uh, proteine care sunt rezistente față de glifozat, care a fost considerat deja din partea OIARC uh, ca o substanță cancerigenă. Deci există așadar uh, deja indicii concrete și um, investigația merge înainte, ar trebui de aceea să se bazeze Comisia pe un proces mai democratic atunci când autorizează anumite substanțe. E urgent așadar să lucrăm la această chestiune și uh, trebuie să transmitem un mesaj uh, Comisiei pentru ca să o punem uh, sub presiune foarte puternic și să o obligăm să ia în serios pozițiile Parlamentului. Îmi place rău, îmi pare rău să spun, dar această neclaritate pe care, instituțională pe care am văzut-o în ultimele luni cu autorizarea unor OMG-uri înainte de votul de la plenară și înainte ca Parlamentul să se fie exprimat așadar, e ceva absolut inacceptabil. Eu sper de aceea ca Comisia să ia notă de pozițiile Parlamentului și împreună să transmitem acest mesaj pentru a rezolva situația cât mai repede. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Alți deputați acum, dacă doresc să contribuie, domnul Fielnar mai întâi. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aceste obiecții trebuie să fie luate foarte în serios. Trebuie să avem criterii clare despre când vrem să obiectăm formal. Criteriile sunt foarte simple. Două, de fapt. Ori Comisia și-a depășit mandatul și atunci Parlamentul refuză, sau, în al doilea rând, Comisia nu ține cont de avizul științific și atunci Parlamentul trebuie să refuze propunerea. În cazul acesta, nimic nu s-a întâmplat din acestea două obiecțiile pe care le ridicăm noi nu pot să corespundă acestor două criterii și de aceea Verzi și alții inventează alte criterii și primul dintre ele este un criteriu procedural. Dar pentru a putea să îndeplinim acest criteriu procedural trebuie să rescriem istoria. Istoria. În primul rând am spus că am respins, ceea ce e corect, am respins uh, propunerea comisiei pentru ca fiecare stat membru să poată să interzică importurile de organisme modificate genetic. Dar dacă ne uităm înapoi la ceea ce s-a întâmplat, au fost foarte multe motive diferite în această și motivații diferite în această comisie pentru respingerea acestei propuneri. Eu, de exemplu, am respins-o nu pentru că nu era destul de simplu să se limiteze importurile, ci pentru că risca, de exemplu, să fragmenteze piața internă. Dar acum verzii spun că au alt uh, adevăr cu privire la respingere acesta și dau o altă motivație. Apoi, în ceea ce privește glifozatele, se spune că aceste OMG-uri vor fi mai rezistente față de glifozate și trebuie respinse, dar ei nu spun că glifozatul, deși este evident ceva care ar trebui să ne îngrijoreze, este în continuare acoperit de RICH în sensul că este o substanță permisă permisă de regulamentul RICH, iar EFSA a ajuns la concluzia că oamenii nu sunt expuși la niveluri îngrijorătoare de glifozat. Este într-adevăr uh, de îngrijorare și știm că e o problemă, dar e o substanță legală momentan în Europa, iar ei vor să um, elimine importurile pentru că se folosește o substanță care totuși e legală în Europa. E clar însă că nu e vorba aici de procedură, nu e vorba de criterii, ci e vorba, criterii, e vorba de faptul că atunci când am votat pentru a respinge noua propunere UE pe limitarea um, importurilor de OMG-uri, am hotărât de asemenea să introducem un moratoriu, dacă vă amintiți, pe, pe acordarea de aprobări și uh, acreditări pe astfel de substanțe și acest moratoriu s-a pierdut și acum prin ușa din dos vrem să spunem nu la orice formă de omologare. Mi se pare că de fapt e o formă de a încerca să reintroducem acel monatoriu, ceea ce nu e foarte corect să introduci ceva prin ușa din dos. Așadar, singurul lucru pe care îl poate face această comisie este să respingă cele două propuneri. Nimic altceva nu ar putea să se întâmple acum și iată de ce eu aș cere comisiei să respingă toate cele trei propuneri. Mulțumesc. Thank you and next is Ms. Gerling. Doamna Gerling acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur, cu, mă alătur lui Christopher uh, și celor spuse de el. Vreau doar să subliniez că uh, baza acestor uh, discuții este complicată. Deci, dacă ne repartăm la aceste baze procedurale, despre care s-a discutat și la plenară, nu înseamnă că există o, o bază clară pentru ce, solicitările prezente. Pentru că Parlamentul a cerut o procedură nouă, uh, Comisia ar fi, uh, și-ar fi încălcat uh, atribuțiile, ceea ce nu e adevărat. Nu este vorba de o procedură a, aici. Este uh, o utilizare greșită a procedurii. Și dacă se va continua astfel, deci dacă ne vom, dacă vom pierde timpul cu aceste dezbateri infinite, îmi cer scuze, cred că este o problemă cu traducerea. Traducerea în franceză. Deci nu este o problemă procedurală. De fiecare dată când va fi o astfel de discuție, ne vom întoarce la chestiuni procedurale. Deci, deci mereu vom fi încetiniți de așa ceva. Deci, eu practic aș vrea să stabilim aici că nu este o chestiune procedurală, că nu este o bază pentru așa ceva nu veniți cu astfel de aberații procedurale. În ceea ce privește glifosatul, s-a discutat atât de mult despre el. Nu vreau să continuu această dezbatere pentru că am vrea să trecem mai departe. Glifosatul a fost examinat atât de EFSA cât și de celălalt organism. Da, au ajuns la concluzii diferite. EFSA este organismul uh, Uh, la care se raportează Parlamentul și Comisia. Dar ne putem uita și la concluziile celuilalt organism, dacă ne interesează. Dar nu este uh, rezultatul uh, pe care trebuie să-l ia în calcul Parlamentul, ci concluziile studiului EFTA. Dacă vrem să interzicem GMO-urile, ceea ce vreți cu toții, cei care susțineți acest demers, haideți să uh, venim cu propunerea în Parlament. Dar nu putem să continuăm toată această tevatură și să ne pierdem timpul. Da, mulțumesc. Doamna Ayuso. Bun. Am, vrut, am solicitat o intervenție sunt întru totul de acord cu cele spuse de domnul Fielner. Dar vreau să adaug un lucru. Aici e, e o discuție despre glifosat sau despre GMO-uri? Dar atunci este o substanță care a fost uh, omologată conform REACH. Există uh, un studiu cu privire la glifosat și alte substanțe, alți aditivi. În ceea ce privește glifosatul, bine, există studii diferite, concluzii diferite, s-a spus deja, e vorba despre uh, substanță și despre metode. Mă rog, substanța nu este mereu aceeași, dar concluziile sunt corespunzătoare. Dar în ceea ce privește glifosatul, verzii sunt uh, dispuși să meargă în, aceast, în această direcție se va aproba acest OMG, da sau nu? Dacă va fi aproba, nu știm. Deci eu am refuzat, eu până acum am uh, votat împotrivă. Există OMG-uri care sunt uh, respinse în anumite zone geografice. Dar ceea ce se prezintă aici ține de ipocrizie până la urmă. Mulțumesc. Domnul Balțo. Igyekszek rövid lenni ebben a nagyon érdekes vitában számomra élesen. Bun, voi încerca să fiu succint. Este o dezbatere interesantă. Există două opinii cât se poate de divergente. Dar situația este îngrojirătoare cei care au venit cu obiecții se tem pentru că ei cred că OMG-urile și produsele aferente nu vin cu garanții că au fost uh, testate și că nu reprezintă un pericol pentru sănătate. Dar și de partea cealaltă există temeri. Acolo se spune că piața internă va fi fragmentată. În această comisie există un anume grad de răspundere. În momentul în care ești la Comisia pentru Piața Unică, Piața Internă, trebuie să te gândești și la lucrurile discutate la Envi, respectiv sănătatea publică. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi numele ALDE acum. E simplu ceea ce fac verzii și alții. Ei pur și simplu se împotrivesc OMG-ului din principiu și ei caută acum argumente pentru a se împotrivi. Unul dintre argumente este de natură procedurală și sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Fielner și doamna Görling. Noi, cei de la ALDE, nu mergem pe această linie. Nu vrem să ajungem într-un blocaj procedural. Bineînțeles că ne dorim o legislație mai bună și încercăm să găsim o soluție bună uh, în reglementarea GMO-urilor. Dar n-ar trebui să blocăm acum toate aceste proceduri legate de actele delegate. În ceea ce privește OMG-urile, ar trebui să avem o discuție clară unde să se distingă între tehnica și modul de a folosi o tehnică. Într-adevăr, câteodată OMG-urile nu sunt utilizate cum trebuie. Dar ar trebui să interzicem și antibioticele, pentru că există o rezistență la antibiotice, trebuie să ne uităm și la tehnică. EFSA uh, are mandatul de a veni cu un aviz științific, ei spun că substanțele sunt sigure și acum cine suntem noi, politicienii care vin și spun că nu este așa? Uh, eu cred că uh, ar trebui să fim în favoarea acestei obiecții pentru a avea o dezbatere foarte clară cu privire la modul în care sunt folosite OMG-urile și să nu inventăm alte lucruri. Sunt uh, implicate companii mari, precum Bayer și altele, și nu am auzit încă opinia lor cu privire la modul în care întrebuințează aceste substanțe. For... Mulțumesc, n-am mai văzut nicio solicitare de intervenție. Am să dau cuvântul acum domnului Stas pentru a răspunde Dank Dacă reagir, eerst en vooral tegenover eh, meneer Fiala. Mulțumesc, aș dori să reacționez la unele lucruri. Întâi domnului Fielner și doamnei Gerling. Se joacă un joc aici, se tot vorbește despre verzi. Verzi, verzi, verzi, dar ă, aceste rezoluții au fost depuse de membrii de la PP, de la socialiști, de la GUE, și alții. Deci nu, numai, nu este vorba numai de verzi. Argumentele procedurale. Bineînțeles, am citit și eu scrisoarea guvernului britanic care prezintă argumentele repetate de colegii Fielner și Gerling. Dar aceste argumente procedurale nu sunt uh, solide în discursul său în fața Parlamentului din 15 iulie 2014, președintele Juncker, când era încă candidat, a spus că va face în așa fel încât procesul de decizie în ceea ce privește OMG-urile să fie democratizat. Însă propunerile comisiei în ceea ce privește importurile de OMG-uri pentru alimente și furaje au fost respinse de Parlamentul European o bună parte a Parlamentului uh, le-a respins din motive ce țin de piața internă. Pentru grupul meu, piața internă a fost un argument, la fel ca și altele pentru respingerea acestei propuneri. Deci nu asta dezbatem. Dezbatem pentru a vedea dacă Comisia va propune uh, prevederi de democratizare încă o dată, statele membre nu sunt în stare să găsească o majoritate calificată pentru sau împotrivă. O mare parte a statelor membre, majoritatea, sunt împotriva um, OMG-urilor, însă nu sunt o majoritate calificată. Și asta face că nu avem un proces democratic clar. Apoi, ca să răspund uh, doamnei Gerling și domnului Fielner, Dumnealor ne spun că numai știința contează în acest uh, dezbatere. Eu am citit uh, studii, uh, pot să vă spun că și comisarul Andrew Kaitis în scrisoarea sa și citez efectele cumulative și de sinergie a rezidurile, rezidurilor de pesticide trebuie să fie luate în considerare. Însă spune în același timp, legislația recunoaște că este necesară mai multă muncă în acest domeniu. Deci, comisarul Andrew Caetis recunoaște că efectele cumulative de sinergie nu sunt luate în considerare și că EFSA nu face cercetare. Deci asta nu poate fi folosit ca un argument pentru a aproba aceste OMG-uri. Eu cred că există suficiente argumente științifice. Noi considerăm că trebuie utilizat principiul precauției și astfel aceste OMG-uri nu trebuie aprobate. Thank you, Mr. Stas, and now uh, I give the floor. Mulțumim domnului Stas, dau acum cuvântul comisiei. Thank you very much, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru, a da, pentru oportunitatea de a uh, reacționa la propunerile de rezoluție. Dați-mi voie să explic următorul lucru. Cele trei solicitări de aprobare au urmat uh, procedura prevăzută în regulamentul OMG, OMG adoptat de Consiliu împreună cu Parlamentul. EFSA a efectuat o evaluare de risc cuprinzătoare bazată pe cele mai ridicate standarde și a ajuns la concluzia pentru cele trei avize de OMG-uri că acestea sunt sigure în ceea ce privește sănătatea umană, animală și în ceea ce privește mediul. Am urmat procedura, statele membre au avut posibilitatea de a uh, face comentarii la avizul EFSA, au și făcut-o. În conformitate cu legislația, publicul a avut posibilitatea să facă comentarii și uh, comentariile științifice au fost transmise EFSA pentru examinare. Nu s-a pus în, uh, um, sub semnul întrebării avizul pozitiv al EFSA. Pe baza avizului EFSA privind cele trei OMG-uri, Comisia a propus să se autorizeze aceste OMG-uri. Urmăm întotdeauna obiectivele legislației OMG-urilor și legislația generală în domeniul alimentației pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, animale și pentru mediu. Aceste decizii au fost votate în Coreper pe 18 noiembrie, nu a fost o majoritate calificată, pe, calificată pentru. Conform regulilor conitologiei, am propus aceeași uh, propunere Comitetului de Apel, de apel pe 11 ianuarie, care nici acesta nu a ajuns la uh, o majoritate. Dați-mi voie să vă explic câteva elemente și să vă asigur că ascultăm uh, ceea ce se spune în Parlament. Primul lucru care mi se pare foarte important uh, și care trebuie clarificat este următorul. Îngrijorarea referitoare la glifosat la care sunt tolerante aceste trei OMG-uri, trebuie să fie, uh, deci aceste îngrijorări trebuie abordate în cadrul procesului de autorizare de pesticide. Deci nu trebuie um, abordate în cadrul legislației privind organismele modificate genetic. Așadar, îngrijorările pe care le aveți uh, sau le are oricine vor fi luate în considerare la, la uh, renoirea autorizației pentru glifozat. Nu se poate aborda acest lucru în um, legislația pentru OMG-uri. Nu trebuie să amestecăm aceste două. Rezoluția solicită suspendarea autorizării deoarece Comisia a propus un nou regulament și acesta nu a fost sprijinit de Parlament. Dați-mi voie să vă amintesc că Comisia a făcut o propunere care oferă capacitatea statelor membre să ia în considerare îngrijorările existente la nivel național. Din păcate, și după cum unii dintre dumneavoastră au spus aici, această propunere a Comisiei a fost respinsă din uh, diferite motive. Uh, noi regretăm acest uh, lucru deoarece am considerat și considerăm în continuare că este calea cea potrivită. Uh, comisarii Andriu Caitis și Biancovska au spus că nu va veni o nouă propunere din partea Comisiei. Suntem dispuși să continuăm discuția referitoare la propunerea noastră în Consiliu, acest lucru va avea loc sub președinția neerlandeză. Dați-mi voie să vă amintesc ca și pentru fiecare procedură, le, propunere legislativă, regulile existente sunt valabile până la noi prevederi. Cu alte cuvinte, Comisia trebuie să continue să implementeze legislația existentă a cărei modificare ați respins-o. Deci comisia trebuie să continue să proceseze uh, cererile, așa cum a făcut-o cu unele autorizări în decembrie. Dați-mi voie să subliniez că pentru noi, la comisie, nu există niciun motiv uh, pentru a retrage vreuna din cele trei uh, proiecte de autorizări pe baza avizelor EFSA în ceea ce privește OMG-urile. Mulțumesc! Thank you very much. And now... Mulțumim foarte mult. Începem acum cu voturile electronice. Nu numai, mai în ceea ce privește obiectele, ci și celelalte um, elemente. Vă rog să verificați că toată lumea, are, că aveți cardurile și că funcționează. Putem începe cu votul electronic? she has to ask okay. to get the card. We okay, we, we would like to ask you to, to Am să vă rog să rugați pe cineva să vă aducă um, un, o cartelă de vot. Până ajunge putem vota prin ridicarea mâinii. Începem cu voturile. Începem cu obiecția privind uh, uh soia modificată genetic FG72. Deschid votul. Close the vote. S-a închis votul. There is SND plus 2. Plus 2 de la SND. Bună încercare. That's okay now. E în regulă acum. S-a închis votul și se adoptă. Apoi urmează votul privind Um, soia modificată genetic 87708. Deschid votul. Am închis votul și se adoptă. Urmează obiecția privind uh, soia modificată genetic MON 87705. Deschid votul. S-a închis votul și se adoptă. Urmează acum descărcarea pentru bugetul general al uh, Uniunii Europene, Comisia Europeană. Întâi amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că mai bine verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 2 pe două părți. Prima parte, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot electronic, vot final, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Urmează acum descărcarea Agenției Europene de Mediu, amendamentul 1, cine este pentru? Agenția de Mediu, amendamentul 1. Agenția Europeană a Mediului pe lista dumneavoastră ce urmează? EFSA. Așa este. Poate că nu am, aveam documentele bune în fața mea. Votăm agenția, Autoritatea Europeană pentru Securitate Alimentare, EFSA. Toată lumea are lista de vot privind EFSA în regulă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 se respinge. Vot final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Urmează Euro Agenția Europeană uh, privind uh, substanțele chimice, ECA, amendamentul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 4 se face o, corecta, o corectare tehnică, nu votăm. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3, vot pe părți. Prima parte, Ba nu, mă scuzați, amendamentul 2 înainte. Îmi pare rău, nu notasem. Ne reîntoarcem la amendamentul 3. Pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, devine caducă. Avem un amendament oral. Există vreo obiecție? și acesta este de fapt caduc. Mulțumesc pentru ajutorul colectiv uh, pentru munca mea. Trecem la amendamentul 4. E caduc amendamentul oral. Deci nu trebuie să obiectați, dar am înțeles foarte bine poziția dumneavoastră. Putem să revenim uh, uh, și să discutăm despre asta după vot, dacă doriți. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 8, se retrage, Vot final, vot electronic, am deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Acum, acum Agenția Europeană a Mediului, amendamentul 1 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7, avem un amendament oral, există obiecții, nu există obiecții, votăm împreună cu amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a votul și se adoptă. Acum, ECDC. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Urmează EMA, Agenția Europeană a Medicamentului, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 este retras. Amendamentul 3 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Urmează acum analiza anuală a creșterii pentru 2016. Am, în, am terminat cu voturile privind descărcările. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Amendamentul 11, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 este retras. Amendamentul 13, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că ar trebui să verificăm. Amendamentul 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum proiectul de aviz așa cum a fost el modificat, vot electronic, s-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul. Se adoptă. Iată, am, am terminat cu voturile. Mulțumesc tuturor pentru participare. And of yeah, end of the meeting. So, this is end of the meeting. Thank you for your participation. Mulțumesc tuturor pentru participare. O zi bună. Yeah. And I would like to ask you as there is a coordinator Urmează o reuniune a coordonatorilor care va începe imediat. Deci am să-i rog pe cei care nu sunt coordonatori să părăsească sala.